că mai avem un vot pe ordinea de zi în această seară. Are cuvântul domnul Pospișil. Uh, Pospișil este absent. Domnul Pospișil este absent. Doamna Paloma López Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Juncker s-a prezentat ca președintele unei comisii politice. Este era inutil, pentru că comisia întotdeauna a făcut politică pretinzând că este formată din tehnocrație. În fața TTIP, în liberalizarea și reformelor euro, Comisia își propune doar eliminarea drepturilor lucrătorilor sau să le golească de sens printr-o concurență nelimitată. Este dificil să înțelegem unde este inov- care este punctul nou în propunerile Comisiei. În ceea ce privește pachetul social promis, trebuiau să fie incluse și resurse eh, suficiente. S-a văzut eh, în Grecia, care este de fapt agenda lui Juncker, că poporul trebuie să fie supus. Nu va beneficia de votul meu și de votul stângii. Vă mulțumesc. Urmează domnul Zoltan Balțo. a A... Mulțumesc, domnule președinte. Programul de uh, lucru al Comisiei am votat împotriva lui pentru că rezoluția nu ne dă niciun fel de indicii în legătură cu modul în care Comisia vrea să abordeze problemele Uniunii Europene. Uh, răspunsul la uh, criza economică este centralizarea. Asta împiedică uh, guvernele naționale și parlamentele naționale să reechilibreze bugetele lor. Acest program de lucru nu dă niciun fel de speranță statelor membre aflate la periferia Uniunii Europene. Nu vrea să rezolve criza uh, migrației. Programul de lucru susține acordul comercial cu Statele Unite. Am numai un minut la dispozi dispoziție, așa încât nu o să mai intru în alte detalii, însă această rezoluție este inacceptabilă. Domnul Andres Mamikins. Gurate colegi, Europs... Dragi colegi, economia europeană nu evoluează pentru că ne confruntăm cu o stagnare pe termen lung, care are simptome uh, cererea redusă, investiții și investiții reduse. Cum putem uh, revigora cererea dacă șomajul este atât de mare, uh, mai ales în rândul tinerilor? Și cei care nu au un loc de muncă nu își pot permite să cumpere nimic și, pe de altă parte, um, foarte mulți oameni au rate mari de achitat. Mii și mii de europeni au un loc de muncă, cu toate acestea nu câștigă suficient de mult. Nu sunt sigur dacă vor avea uh, ce să pună pe masă în uh, ziua următoare, nu reușesc să facă nicio economie. În foarte multe sectoare economice uh, au fost uh, în multe lucru, uh, locuri de muncă, deci este important ca Comisia Europeană să sprijină o piață de muncă mai inclusivă, pentru că doar așa vom putea depăși uh, criza economică. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul uh, Polciac. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016, pentru că acesta răspunde tuturor uh, întrebărilor pe care le avem pentru anul viitor din punct de vedere economic, uh, social și de protecție a mediului înconjurător. Sper că Comisia Europeană a înțeles care sunt uh, responsabilitățile și salut mai ales măsurile propuse în domeniul ajutorului umanitar. Am fost de acord cu acest program pentru că ține seama și de refugiații uh, care ajung în Europa părăsind uh, țări uh, unde se manifestă impactul schimbărilor climatice, secete și așa mai departe. Și sper că programul de acțiune anunțat de comisie va fi pus în aplicare pentru a ne putea pregăti uh, pentru viitoarea criză. Vă mulțumesc foarte mult.